Good morning, uh, good morning colleagues, um, and uh, particular Bună dimineața, dragi colegi. Le mulțumesc celor care au venit la timp. E foarte util. Scuză că începem cu oarecare întârziere. Din nou. Dar apreciem uh, punctualitatea celor de care la timp. În ce privește profilul, mi Există diverse limbi care nu sunt disponibile astăzi. Limba română e disponibilă și am și niște recomandări pe lângă anunțul de ieri. După decizia coordonatorului legată de procedura scrisă pe 15 noiembrie, o ședință comună extraordinară Econ Liber pentru prezentarea proiectului de raport cu privire la directiva de combatere a spălării banilor murdari se va ține pe 1 decembrie 2016. Este o avizare suplimentară a recomandării coordonatorilor pe lângă cele anunțate ieri. Și cu această avizare se consideră că s-au aprobat de către Comisie toate recomandările în baza regulii 205. Mulțumesc. Ajungem la punctul 7, așadar. Bun venit celor patru membri <clears throat> vă aduceți aminte, a fost o delegație ad hoc Liban. Liban între 19 și 22 septembrie, un proiect al raportului a fost distribuit electronic membrilor Comisiei Liban. Desigur că a fost una dintre acele delegații care au corespuns foarte bine activității noastre de bază legate de azil și migrație și integrare și un subiect cheie reprezentată provocările cu care se confruntă țări terțe care primesc un număr mare de refugiați în afara Uniunii Europene și în contextul comunicării recente a Comisiei de a înființa un parteneriat cadru cu țări terțe în această privință, delegația prezintă în raport și legătura cu avizul Vergia legat de mișcările de refugiați și migranți și diverse alte rapoarte ale colegilor de aici care sunt experimentați în domeniu. Și am subliniat în legătură cu vizita în raportul doamnei Bjork eh, legat de <clears throat> transfer sau de relocarea externă și după cum auziți în legătură cu vizita, cum veți auzi în câteva momente, a fost vorba de caracterul de urgență a situației în care o țară extrem de mică găzduiește o populație de refugiați de urgență. Am discutat și am gestionat acest subiect în legătură cu un feedback legat de chestiunile practice și de politică. Mă întreb dacă există membri care au participat la acea delegație care ar dori să prezinte un aviz sau o relatare. Mă uit la domnul Lango care a participat uh, la această... Dacă nu, pot să vorbesc eu în continuare, spune domnul președinte, dar poate totuși dorește altcineva să intervină. Ok. I mean, I, I, my key points would be to... Uh, subiectele cheie ar fi de a spune că a fost o vizită foarte practică și extinsă și aș vrea să mulțumesc secretariatului A fost o vizită extrem de intensă. Nu doar întâlniri cu ONG-urile, ci și cu refugiații care vor fi transferați, uh, mulți în țări din Uniunea Europeană sau Norvegia. Am examinat îndeaproape problema numărului mare de refugiați din Liban, care a devenit o țară de refugiați, în esență. Vrem să înțelegem presiunile de acolo și presiunile combinate ale populației numeroase siriene din Liban, pe lângă refugiații palestinieni. Cred că aspectele cheie, dacă e să fim cinstiți, ar fi de a examina diferențele de cifre între cei care vin în zonă și cei care merg în Uniunea Europeană destui de puțini, în ciuda primirii generoase de care se bucură în Suedia și Norvegia. Și cu toate acestea, presiunea deosebită a persoanelor strămutate. Iată <clears throat> o concluzie importantă a vizitei delegației. În legătură cu aspectele practice legate de legislația noastră, E vorba de relocare, de transfer, de relocare internă sau relocare externă și un context foarte dificil și ne dăm seama de faptul că facem doar un minim de muncă practică legată de aceștia. A fost o vizită care ne-a întristat foarte mult, dar ne-am dat seama de urgența problemei, de nevoie de a avea o coerență a relocării, a transferului, a politicii în materie. Acesta a fost lucrul cel mai urgent din vizită și să avem un parteneriat mai bun cu ONG-urile din toate motivele precizate. A fost ceva extrem de util pentru delegație și a fost o vizită fără pauze, a fost extrem de intensă de la început până la sfârșit. Și Comisia de Buget și Comisia de Control Bugetar ne-au însoțit și acolo și în Iordania și a fost ceva foarte util. mai ales uh, prezența colegilor de la Comisia de Control Bugetar, ca să înțeleagă și ei mai bine care e contribuția uriașă a Uniunii Europene în domeniu în ce privește ajutorul în derulare pentru regiune și desigur că au fost și elementele formale ale vizitei și o exprimare foarte francă din partea deputaților. M-am bucurat că a fost o vizită foarte cuprinzătoare, nu doar de la Libe, ci și de la control bugetar, după cum am spus, ca să înțelegem ce se întâmplă. Și a fost foarte clar că Uniunea Europeană trimite un volum imens de ajutor în regiune. Și ne-a întristat foarte mult situația. Și în fine o să mă opresc aici și mai las și pe alții să vorbească dintre cei care au fost în delegație dacă doresc. Începem cu Frank și apoi cu Thomas. Frank, dacă vrei să ieși tu. Mulțumesc, Claude introducerea ta corespunde, desigur, cu impresia generală a delegației. N-a fost pentru prima dată că am mers în țara respectivă să mă uit la refugiați. Înainte, am fost cu câțiva ani în urmă, pe vremea când mai exista Siria ca stat uh, și atunci era problema cu palestinienii. Problema palestiniană n-a dispărut, dar pe lângă palestinieni <clears throat> în număr destul de mare și nesiguranță mai sunt și refugiații sirieni un milion înregistrați oficial la ICNOR, dar la frontiera cu Siria situația e foarte poroasă. <clears throat> Libanul nu poate să securizeze aceste frontiere și influxul de persoane din Siria și eventual fluxul în ambele direcții e greu de controlat, general, statistic vorbind, uitându-ne la o situație în care cel puțin al patrulea om prezent pe sol pe o suprafață de 10.000 de km pătrați, un sfert din suprafața Belgiei, ceea ce nu e mare deloc. Deci, cel puțin al patrulea om care trăiește acolo e refugiat. Probabil că sunt chiar mai mulți și presiunea <clears throat> pe care o exercită asupra sistemului de învățământ, aprovizionării cu apă, rețele electrice, colectării gunoaielor și așa mai departe. Când am fost acolo, era și dificultatea suplimentară și a făcut situația și mai urgentă. Libanul încă se mai lupta să-și refacă arhitectura instituțională și asta s-a întâmplat între timp, ceea ce măcar e un lucru bun pe baza unei coaliții largi care l-a permis mai întâi să aleagă un președinte și apoi să desemneze un prim-ministru care acum e pe cale să înființeze un guvern. E o chestie foarte plicticoasă în Liban, pentru că se luptă cu tot felul de realități religioase din țară, tot felul de cote peste cote, afilieri peste afilieri, dar până la urmă poate o să fie un guvern înainte de sfârșitul anului. Pentru că dacă nu, trebuie să ținem cont de faptul că, cu excepția Siriei e o singură țară vecinată accesibilă, la 100 de kilometri dincolo de mare și e Cipru. Dacă sare în aer și țara respectivă, și unele surse libaneze spun că mulți dintre creștinii libanezi, în caz că se întâmplă ceva îngrozitor, și ei stau cu bagajele făcute, ca să spunem așa, pentru că nu sunt dispuși să accepte ce s-ar întâmpla dacă țara lor ar imploda, ar exploda sau s-ar distruge cu totul. Problema principală, desigur, e cea în care acum încercăm să interacționăm cu această țară. E evident că lucrul logic la care s-ar aștepta nu e doar uh, o sumă imensă de bani, dar e greu să dăm o mulțime de bani pentru că Libanul de mult timp nu și-a votat niciun buget din aceleași motive care au împiedicat uh, să existe prim-ministru, președinte, guvern. Deci, genul de ajutor bugetar pentru, pe care am fi dispus să-l dăm e mai greu de canalizat înspre. Dar situația este că, dincolo de orice ajutor bugetar care e necesar, în situația ideală ar trebui să putem să luăm de pe spinarea libanezilor refugiați în cifre mult mai mari decât luăm acum, în cifre mult mai mari familiile pe care le-am văzut, care doreau să meargă în Franța, Norvegia sau în altă parte, erau situații individuale și, de fapt, Libanul se uită la câteva sute de mii de mii care să fie preluați de noi. Ceea ce nu e pe agenda europeană. Din motive bune sau rele, nu e. Eu nu mă numai printre cei care cred, și o să mă opresc cu asta, <clears throat> că nu e niciun risc de refugiați dinspre Turcia, spre Europa, nu doar pentru că președintele Erdogan are neapărat nevoie de milioane de refugiați suniți care să-i depășească pe curs, asta e politica lor, și având în vedere ce se întâmplă acolo, care e înspăimântător, dar e și evident, dar o să fie o problemă legată de Lipan dacă se întâmplă ceva îngrozitor cu țara. Deci chiar aș dori că odată ce structurile instituționale se finalizează, ceea ce ar trebui să se întâmple în câteva săptămâni sau chiar în zile, într-un scenariu foarte optimist, să putem să ne angajăm cu ei într-o manieră mult mai incisivă decât s-a întâmplat până acum și să putem măcar să le transmitem semnale că suntem dispuși să mărim uh, semnificativ numărul de oameni pe care se prelung, pentru că dacă nu facem asta, să presupunem că războiul din Siria nu se termină în viitorul apropiat și asta, de asta se tem cei din Liban, presiunea din Liban o să dispară. Chiar cu o arhitectură de stat funcțională, măcar pe jumătate, situația extrem de fragilă, volatilă, și ar putea să <clears throat> sară totul în aer. Și acesta este un element de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc. Mulțumesc, Frank. Nu e așa ce dificil e să <clears throat> rezumăm uh, situația într-o țară atât de mititică, dar ai făcut-o foarte bine și emoțional e atât de dificil când te duci și vezi așa o țărișoară care cu atâta stoicism uh, uh, rezistă la trei niveluri de presiune, imigrația siriană masivă, refugiații palestinieni, și acum și această dublare extraordinară a populației, să mergi în Parlament să vezi că oamenii respectivi fac față situație, dar mai sunt și alte probleme, una dintre care este nivelul extraordinar de ajutor al Uniunii Europene, pe care trebuie să-l subliniem și a fost interesant faptul că ne-am dus cu Comisia de Control Bugetar, poate Thomas vrea să adauge ceva. Da. Vreau să adaug doar niște lucruri foarte interesante. În ultimele trei luni am fost în șase țări, în Malta, Italia, Sicilia, am fost în Liban, în Iordania, în Turcia și Azerbaijan. Aș vrea să compar aceste șase țări și să spun să critic Turcia pentru multe lucruri, dar vreau să spun un lucru, că niciodată, niciodată n-am văzut o organizare atât de bună, un sprijin excelent pentru refugiați, așa cum am văzut în Turcia. Dacă ar fi să compar aceste țări, Libanul, Iordania și Turcia, Libanul este țara cea mai îngrozitoare. N-au guvern, situația nu e stabilă, sunt multe probleme, Uh, atacuri teroriste care pot să se producă în orice moment, uh, refugiați, palestinieni, Fatah, mai știu eu ce, tot felul de probleme. În Iordania, cred, lucrurile sunt mai bine organizate. Am văzut o tabără uriașă de refugiați care primesc 30 de euro pe lună, ceea ce e o sumă imensă pentru ei n-au electricitate, dar totuși trăiesc. Și în Turcia era o situație puțin diferită. Doar 9% mai trăiesc în tabere de refugiați, iar alții 3 milioane trăiesc în case sau în comunități și e o situație excelent organizată, <clears throat> lucrează cu ONG-uri și, în general, avem o problemă cu democrația în Turcia, dar niciunul dintre noi vrea să critique Turcia în ce privește aspectele umanitare și ajutorul umanitar. E foarte important să vedem aceste diferențe între aceste țări. Punctul meu de vedere legat de Liban, m-am bucurat și m-am mândrit că am participat la acea delegație a dumneavoastră în acele două zile. Libanul e o poveste aparte. Dacă ne uităm la ultimii 60 de ani, la istoria țării respective, au multe probleme sociale. Sunt o țară mică cu un număr uriaș de refugiați. Și totuși fac o treabă excelentă și aș vrea să spun că trebuie să îi sprijinim pe cei din Iban, din Iordania și Turcia, pentru că pentru noi stabilitatea acestor țări e foarte importantă. Nu doar să le dăm bani pentru refugiați, ci să stabilizăm aceste țări împotriva terorismului și a radicalismului. Pentru că atunci când am vorbit cu oamenii de la guvern sau de la ambasada Uniunii Europene, ne-au spus în continuare că sunt atât de multe probleme cu radicalizarea oamenilor foarte săraci care vor să se ducă înapoi în Siria și <clears throat> să lupte în armata ISIS și asta e o problemă majoră. Aș vrea să-mi închei observațiile spunând că mă mândresc foarte mult că Uniunea Europeană ajută atât de mult această țară. Dacă cineva critică Uniunea Europeană, <clears throat> L-aș trimite în taberele de refugiați să vadă realitatea cu ochii lui. Să vadă cine e cel mai mare donator de ajutor umanitar acolo. <clears throat> nu e nimeni altcineva. Nimeni altcineva nu face mai mult decât Uniunea Europeană și statele membre. Mulțumesc. Da, a fost clar. Și Frank, presupun că o să mă sprijine că această dezbatere care a fost în Parlamentul libanez nivelul de ajutor e cel mai mare și asta e foarte clar. Problemele dificile au fost să interacționăm oarecum în chestiuni legate de transfer, de relocare, cifre, contextul țării. E aproape uimitor să vedem cum astfel de țări se transformă sau sunt transformate de populații, lucru de neînchipuit. Asta e problema. Acestea fiind spuse, trebuie să precizez că am fost atât de impresionat în această comisie de modul în care <clears throat> membrii au experiență, au cunoștințe, dau dovadă de stoicism și încearcă întotdeauna, în cazul de față, să discute despre transfer și legislația pe care o examinăm aici cred că a fost ceva foarte clar în rândul membrilor uh, care au participat la delegații și, după cum au spus și colegii și Frank astăzi să contribuie cu experiența lor la delegații, ceea ce mi s-a părut uh, foarte elogvent la acea delegație comună, întâi în Iban și apoi în Iordania. Cred că a fost ceva foarte util, arătând într-o anumită măsură lucruri pe care le știam, dar și sublinind anumite experte. Frank Engel a spus, l-a evoluat între timp, mai ales în legătură cu situația cu Turcia, Mulțumim așadar pentru această relatare, pentru acest raport și va fi transmis celor doi raportori. După cum am spus, raportul doamnei Verja și al celuilalt coleg privind <clears throat> relocarea externă, care s-a discutat și pe parcursul vizitei. Vă mulțumesc așadar, dragi colegi, și acum ajungem, dacă suntem gata, da? Un al doilea punct. Audierea legată de tineretul european. Programat pentru ce oră? La ce oră e programat? Okay. Colleagues, let me try a little bit of honesty. The young people... Stimați colegi, haideți să fim sinceri. Tinerii sunt aici, dar colegii noștri nu. să spunem lucrurile pe nume. Îi invit pe tinei să se așeze și îi rog pe colegi să aibă un pic de răbdare. Un coleg este într-adevăr aici, dar e singurul. Trebuie să-i așteptăm și pe ceilalți. Pe cine așteptăm? We're actually waiting for five of the members who should be here. Așteptăm, de fapt, cinci colegi să ajungă. Dacă personalul administrativ ne poate ajuta, poate să le dăm un telefon, să vedem pe unde sunt. Ah, dear here is the pronunciation of the names. Colleagues, sorry, I don't want to leave everyone uh, hanging. Just, um... Stimați colegi, nu vreau să vă țin foarte mult. Vă propun să luăm o pauză de 5 minute, dacă sunteți de acord, ca să-i așteptăm pe colegii care participă la audierea privind tineretul european. Yes. We'll stick to that, Thomas, yeah. You are, you are happily dismissed. You can come back later.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 I want to ask um, Mr. Coelho and Mr. Lopez Aguilar if uh, Aș vrea să întreb pe domnul Coelho și doamna Lopez Aguilar dacă sunt gata să începem. Colegii dumneavoastră nu au ajuns, dar dacă Frank e aici, atunci orice e posibil. Totul e posibil. Probabil că tinerii săraci nu știu despre ce vorbesc, dar nu contează. Vă mulțumesc, stimați colegi, le mulțumesc sunt celor care au sosit deja, probabil că și alții vor sosi după ce începem, dar cred că trebuie să începem, pentru că programul nostru este foarte strâns. Așadar, le urez un bun venit călduros tinerilor care ni se alătură astăzi pentru audierile privind tineretul european și pentru evenimentul dedicat tineretului european. E un eveniment care a avut loc în mai 2016 la Parlamentul de la Strasbourg câteva cuvinte. Poate că unii dintre dumneavoastră știu deja asta, că evenimentul pentru tineretul european a avut cea de-a doua ediție în mai anul trecut, cu participarea 7500 de tineri europeni care au dezbătut ideile pe care le aveau pentru Europa mai bună și au intrat în dialog cu eurodeputații o prezență destul de impresionantă, 7500 de tineri europeni. Câțiva dintre tinerii aceia sunt astăzi aici. Deci, participarea lor la ședința de astăzi vine ca urmare a evenimentului din mai. Tinerii au participat sau urmează să participe la 10 comisii în lunile octombrie și noiembrie pentru a prezenta idei specifice și pentru a intra în dialog direct cu eurodeputații. Obiectivul nu este ca noi pur și simplu să stăm și să ascultăm în mod pasiv ideile lor, ci să intrăm în dezbatere cu acești tineri. Avem cu noi trei tineri care au participat la evenimentul AI 2016. Ei vor fi cei care generează ideile, iar eurodeputații vor juca rolul de receptori a ideilor lor. Ideea este ca eurodeputații, colegii noștri astăzi aici, să facă observații pe loc, așa la cald, asupra ideilor cu care vin tinerii. Atât tinerii cât și colegii noștri vor avea fiecare două minute vom adresa chestiuni foarte importante pentru comisia noastră și anume antiradicalizarea, apoi viitorul regulamentului european în privința politicii de azil și, în al treilea rând, sistemul european comun pentru ceea ce numim migrația în cadrul legal. Colegii noștri și tinerii sunt de asemenea invitați să se alăture dezbaterii pe rețelele Uh, sociale folosind hashtag AI2016. Sper că cineva se ocupă și de contul meu de Twitter, pentru că nu pot să fac două lucruri în același timp, să și conduc ședința de astăzi și să stau și pe Twitter. Deci, hashtag AI2016. Așadar, tinerii, cum spuneam, vor juca rolul de generator de idei. Și vom începe cu noul Makhala, un tânăr sirian. Am să-i prezint întâi pe cei trei tineri. Cea de-a doua persoană care va folosi platforma este Kira Kötke din Hamburg, Germania. În 2014, împreună cu delegația ei de colegi, au participat la o sesiune internațională a Parlamentului Tineretului European și ulterior la o conferință internațională a Tineretului European în Armenia. În 2015 a absolvit facultatea absolvit liceul pardon, și apoi a studiat dreptul la Universitatea Humboldt din Berlin. Cel de-al treilea tânăr invitat astăzi este Ana Cuca din Zagreb, Croația. Ea este voluntar și militant în mai multe organizații, în mai multe cluburi de studenți, Centrul pentru Studii Politice, Centrul pentru Studiul uh, Etnicității, Cetățeniei și Migrației. Ea a fost de asemenea voluntar în tabelele de refugiați de pe traseul din Balcani. Așadar, vom începe cu primul subiect, care este antiradicalizarea. E un subiect extrem de complicat și procedura noastră de azi e complicată. Vom începe cu Kira Kötke din Germania. Va vorbi timp de doar două minute Apoi vom, vom avea pe domnul Lopez Aguilar care va răspunde la cele auzite tot timp de două minute. Deci, Chira, îți dau cuvântul și ai două minute. Recomand Parlamentului European să creeze un fel de forță cibernetică a tineretului european pentru a lupta împotriva radicalizării pe internet. Cu această forță, uh, Euro Uniunea Europeană ar putea combate infracționalitatea cibernetică. Ar trebui să creăm acest grup de tineri ca instituție europeană împotriva infracționalității. Instituția trebuie să aibă abilitatea de a închide site-uri internet. Trebuie de asemenea să poată să identifice adresele IP ale utilizatorilor. rețelele sociale precum Facebook, YouTube sau Twitter trebuie obligate de Uniunea Europeană să contribuie la lupta împotriva acestui gen de propagandă. Platformele care refuză să șteargă conținuturile ce conduc la radicalizare trebuie să poată fi pedepsite juridic. Platformele de asemenea trebuie să aibă conținutul video sau documente care să explice pericolul radicalizării pe internet. Trebuie să scădem conținuturile care duc la propagandă pe internet pentru că în acest fel foarte mulți tineri se radicalizează. Domnul președinte, Minunat! Și mă bucur foarte mult că te-ai încadrat perfect în limita de timp. Dacă vrei să fii eurodeputat, cred că ai fi perfectă pentru această funcție. Mulțumesc foarte mult! Urmează Ana, care va prezenta cea de-a doua idee. Pentru a lupta împotriva segregării, ideea mea este că refugiații și migranții ar trebui să participe la viața democratică a societății civile. Eu am experiență pentru că am fost voluntar și am ajutat refugiații în orașul meu natal și am văzut cât este de important să le dăm ocazia să simtă că nu trăiesc într-o societate străină, ci că fac parte din acea societate. Propunerea mea are la bază ideea că integrarea trebuie să aibă dublu sens și ambele părți trebuie să lucreze împreună pentru integrare. Ar trebui să invităm, invităm pe refugiați și pe migranți să facă parte din organizațiile societății civile sau din grupurile comunitare. Am un astfel de exemplu, o organizație care include atât membrii din comunitatea locală, cât și refugiați. E o organizație care încearcă să-i ajute pe uh, migranți să-și câștige traiul și să arate că integrarea este posibilă. Uniunea Europeană ar trebui să aloce fonduri uh, prin Fondul Social European pentru astfel de inițiative. Apoi trebuie să-i încurajăm pe refugiați și pe migranți să participe la alegerile locale. Ar fi o idee care i-ar ajuta atât pe refugiați cât și pe Uniunea Europeană. Domnul președinte, îți mulțumesc foarte mult, Ana. Acum, Fernando López Aguilar va reacționa la ideile pe care voi le-ați prezentat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, Kira și Ana. Sunt aici ca să vă spun că sprijin toate lucrurile pe care le-ați spus, pentru că ceea ce ați spus e foarte similar cu raționamentele care stau la baza documentelor produse de noi pentru a aborda această provocare enormă a radicalizării. Despre ce vorbim, de fapt? Vorbim despre o banalizare a răului, o banalizare a violenței și e nevoie de foarte multă conștientizare și de foarte multă legiferare pentru a lupta împotriva acestui fenomen din ce în ce mai răspândit al radicalizării. Nu e ceva ce am importat pur și simplu din afară. Este ceva ce s-a născut aici, în mijlocul nostru, Poate ca urmare a lipsurilor și defectelor din structura socială europeană, care s-a deteriorat atât de mult din cauza inegalităților din ce în ce mai accentuate. Pentru a aborda cum se cuvine dimensiunea juridică a acestei probleme, e nevoie de foarte mult efort și de foarte multă hotărâre. e nevoie de multă hotărâre pentru a ne confrunta cu acești uriași ai internetului, rețelele pe care le-ați menționat, YouTube, Facebook, Twitter, toate, pe, în toate aceste rețele vedem o banalizare a răului un rău care devine din ce în ce mai atrăgător pentru cei care sunt gata să cedeze și să se îndrepte în acea direcție de resentimente și de um, agitație. Primul pas este să luăm în serios această dimensiune a implicațiilor juridice în lupta împotriva discursului incitator la ură și împotriva politicii fricii trebuie să fie o inițiativă la care să participe toate generațiile și mă bucur foarte mult să văd că generația tânără pe care voi o reprezentați aici și la evenimentul pentru tineretul european este atât de hotărâtă și atât de implicată și mă bucur să văd că vă doriți să creșteți gradul de conștientizare chiar și în rândul nostru al eurodeputaților care avem un rol atât de important. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum urmează colega noastră Eva Jolie. Două minute. Bună dimineața tuturor, bună dimineața Kira, bună dimineața Ana. Sunt foarte impresionată de hotărârea și de implicarea voastră și de dorința voastră de a contribui la lupta împotriva radicalizării și a răspândirii radicalizării pe internet. Mă bucur să văd că veți să înlesniți integrarea migranților. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să luptăm împotriva propagandei pe internet. Noi lucrăm avem în lucru o directivă care se va vota în câteva zile o directivă în centrul căreia se află această luptă împotriva propagandei. Dar avem nevoie, și trebuie să înțelegeți asta, de garanții foarte puternice. Pentru că dacă vrem, de exemplu, să ștergem conținutul unei pagini de propagandă, trebuie să fim siguri că în acest fel nu eliminăm pur și simplu opoziția și libertatea de exprimare a opoziției. Deci trebuie să luăm în calcul și posibilitatea că prin ceea ce facem putem de fapt să diminuăm libertatea de exprimare și e ceva ce trebuie să evităm. Putem, de exemplu, să cerem unei instanțe ulterior să redeschidă pagina dacă aceasta a fost ștează. Ne îngrijorează de asemenea și situațiile de provocare indirectă. E ceva ce am abordat în directiva despre care vă spuneam. Pentru că și aceste situații pot să ajungă foarte departe, pot să degenereze. Și trebuie să avem grijă să nu expunem oamenii, să nu expunem pe cei care furnizează programe de um, software sau programe de traducere să nu expunem infracționalității. Trebuie să luptăm împreună propagandei din internet și radicalizării. Vreau să mai spun că integrarea refugiaților e într-adevăr o problemă foarte importantă, e ceva la care lucrăm și noi, și cel mai important lucru este ca ei să aibă acces la locuri de muncă. E principala problemă azi. Oamenii ăștia trebuie să muncească, dar oamenii ăștia, din păcate, trebuie să aștepte foarte mult timp până când li se permite accesul pe piața muncii. Cred că e cel mai important mod prin care putem să integrăm. Dar aveți perfectă dreptate. Participarea la organismele locale, la dezbaterea din comunitatea locală, sunt lucruri foarte importante. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc. Acum dacă aș putea să le rog pe Chira și pe Ana să răspundă la ceea ce au auzit de la colegii noștri. Ana, întâi. În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Mă bucur foarte mult să aud că sunteți de acord cu noi și că vă e teamă de acest dezechilibru, potențial dezechilibru dintre libertatea de exprimare și propagandă, pentru că azi e din ce în ce mai greu să facem diferența între conținut care pur și simplu exprimă o opinie și conținut potențial periculos. E foarte greu e foarte greu pentru că trebuie să nu cumva să le interzicem oamenilor să spună ceea ce gândesc de fapt, dar pe de altă parte trebuie să-i protejăm pe oameni de conținutul acesta propagandistic și violent. Trebuie să găsim un compromis între cele două. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru observații, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Radicalizarea nu e ceva ce am adus din afară, e ceva ce se naște înăuntru nostru, în societatea noastră și aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru felul în care înțelegeți importanța integrării. Vreau să subliniez că Trebuie să facem cu toții efortul de a integra pe migranți și pe refugiați, pentru că până la urmă noi suntem Uniunea Europeană, noi suntem cei înțelepți care trebuie să demonstrăm că suntem uniți. Domnul președinte, mulțumesc. Trecem direct la cel de-al doilea subiect, viitorul uh, politicii europene de azil și am să-i dau cuvântul lui Nouri Meșla. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat atât evenimentul din mai, cât și întâlnirea de astăzi. Mă bucur să văd uh, că sunteți prezenți și aici, ca la Strasbourg. Știu că o să-mi depășesc limita de timp, dar trebuie să spun niște lucruri. Nu pot să continui să vorbesc fără să aduc vorba de Alep. Pentru că e orașul meu natal și nu numai pentru asta, pentru că e un oraș care reprezintă Siria. E unul din locurile de pe pământ pe care le pierdem. Alep dispare, oamenii acolo suferă. Sunt sute de mii de oameni acolo care suferă în fiecare zi și nimeni nu face nimic. N-am venit să arăt cu degetul, n-am venit să dau vina pe cineva, eu mă simt inutil și știu că și dumneavoastră faceți tot ce puteți, dar oamenii cu adevărat puternici, de fapt, nu-și doresc niciun fel de schimbare și vreau doar să vă spun, nu lăsați lumea să uite de Alep, pentru că oamenii nu ne-au decât pe noi. Regulamentul de la Dublin poate să facă politica de azil mai echitabilă decât înainte. Atunci când o țară primește un număr foarte mare de cereri, în dezechilibru cu suprafața țării, atunci cererea trebuie transferată. Trebuie să ajungem la nivelul normal pentru fiecare țară luând în considerare două elemente importante, nivelul de trai din țara respectivă și suprafața țării. Nu putem să forțăm țările să primească cereri de azil dacă nu sunt deschise să se integreze în acest proces, dar e foarte important ca Uniunea Europeană atunci când o țară refuză să participe la acest proces, să poată impune măcar o formă de solidaritate. trebuie să introducem măsuri pentru ca toate țările să împartă în mod echitabil responsabilitatea procesării acestor cereri de azil. Gândiți-vă că țările de intrare pentru acești migranți sunt cele mai uh, sărace țări din Europa și acolo, practic, e o criză care poate genera alte crize. Mulțumesc noul și acum îi dau din nou cuvântul Chirei pentru cea de-a patea idee aș vrea să vă propun un sistem de azil bazat pe solidaritate pentru a reglementa mai bine situația actuală. Ar trebui să existe mai multe opțiuni diferite pentru a pune în practică această obligație. În primul rând, acordarea de azil pentru solicitanții de azil. În al doilea rând, ajutor umanitar și financiar acordat țărilor care se află la granița Uniune, Uniunii Europene, Italia, Grecia și Malta. Apoi, sprijin financiar pentru ICNUR în țările de origine, Liban, Iordania și Turcia. Pentru a sprijini crearea și întreținerea taberelor de refugiați și apoi sprijin acordat direct țărilor de origine, de exemplu, locuri de muncă pentru tinerii de acolo. Un astfel de sistem de solidaritate, direct proporțional cu condițiile din fiecare stat european, aduce la condiții mai echitabile și mai bune pentru refugiați și a rezolvat, de asemenea problemele existente în țările de origine. Fiecare stat membru are libertatea de a hotărâi exact cum contribuie, însă ajutorul acordat ar trebui să fie direct proporțional cu PIB-ul și cu numărul de locuitori din fiecare țară. Trebuie să creăm cadrul legislativ pentru ca sistemul să oblige toate statele să participe, dar și pentru a încuraja statele să aleagă modul în care contribuie pentru a ameliora situația refugiaților din țara de origine și până în țara unde solicită azil. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Acum, ca primă reacție la ideile prezentate acum, domnul Carlos Coelho. Carlos, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să subliniez importanța acestei inițiative. E foarte bine să ascultăm pe tineri și să dialogăm direct cu ei aici, la Parlament. Vă mulțumesc pentru ideile pe care le-ați prezentat. Pe noul l-am cunoscut deja vara trecută la Universitatea de Vară și a fost o experiență foarte emoționantă. și m-a impresionat foarte mult ceea ce ai spus despre Alep. Îți împărtășim cu totul sentimentele. Sunt de acord cu ceea ce ați spus amândoi. Cred că președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, va fi și el de acord, pentru că la discursul din 2015 privind starea Uniunii a spus că nu e destulă Europa în această Uniune Europeană și voi ați vorbit despre transfer și ați vorbit despre solidaritate. Sunt lucruri care în acest moment lipsesc. Să fie foarte clar, trebuie să întărim cadrul legislativ european, e ceea ce încercăm să facem. Trebuie să avem un sistem comun european puternic pentru azil și să creăm o agenție europeană pentru azil, așa cum ați spus voi. Nimeni nu trebuie să fie exclus din eforturile noastre ceea ce înseamnă că trebuie să impunem această obligație de a participa la sistemul comun european de azil. Încercăm să vedem ce fel de sistem sau măsuri coercitive putem aplica acestor state. Din punctul meu de vedere, statele europene care refuză să primească refugiați nu ar trebui să mai beneficieze de libertatea de mișcare. Avem, de exemplu, um, sancțiuni pe care le putem aplica în zona Schengen. E foarte important ca statele membre să dorească să coopereze și să sperăm că așa vor și funcționa lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos! Acum avem cea de următoarea reacție. Îi dau cuvântul colegii noastre, Cecil. Mulțumesc frumos, le mulțumesc și eu tinerilor care ne-au prezentat foarte clar ideile. Microfonul pare să nu funcționeze. Okay. E, dicevo, grazie a tutti i giovani per essere venuti. Așa cum spuneam, mulțumesc foarte mult tinerilor care au venit astăzi aici și care ne-au prezentat atât de clar și de lucid ideile lor. E foarte important pentru noi să vă avem astăzi aici. E o modalitate prin care putem uh, înțelege cum vedeți voi lucrurile și să vă spunem cum vedem noi lucrurile. Aș vrea să preau ceva foarte important din ceea ce ați spus, solidaritatea, pentru că ați vorbit de solidaritate. Solidaritatea nu e flexibilă, nu se negociază din punctul meu de vedere. Este o obligație conform legii. E ceva ce apare consfințit în tratatele noastre și ar trebui respectat ca atare fenomenul migrației este o provocare la nivel global. Deci e vorba de solidaritate la nivel global. Nu putem să permitem anumitor țări să facă un pas în spate și să se retragă din tot mecanismul ăsta de solidaritate. Trebuie să aplicăm articolul 80 referitor la subsidiaritate, fără să ne îndepărtăm de obligațiile noastre. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc Cecil și acum dau cuvântul următorului eurodeputat, Ana Gomez. Thank you, um, uh, Nur and Mulțumesc, Nur și Chira, pentru observațiile și sugestiile foarte pertinente. Cred că deja acționăm în această direcție atunci când revizuim uh, regulamentul Dublin. Dar, sigur, uh, Aici, așa cum au spus și colegii mei, eh, conceptele de solidaritate, de împărtășire a poverii sunt centrale. Dar e și eh, despre a transforma intențiile în eh, lucruri reale în practică și pentru asta trebuie să întărim Agenția Europeană pentru Azil, astfel încât aceasta să îndeplinească un rol mai puternic, mai ales atunci când autoritățile naționale nu au capacitatea să o facă. Vedem această situație în Grecia, de exemplu, unde sistemul este foarte fragmentat și este un adevărat coșmar să-l faci să funcționeze. Și asta explică, de exemplu, întârzierile în procesul de uh, relocare decis de Consiliu anul trecut. Prin urmare, uh, întărirea EASO și uh, au ajutat să acționeze atunci când autoritățile nu reușesc să facă față situației de, în procesarea aplicațiilor este esențial. esențial. Apoi, Carlos Coelho a menționat sancțiunile în cadrul uh, acordului Schengen pentru țele care nu vor să ia, ia refugiați, să accepte refugiați. Însă, după părerea mea, ar trebui să fie mai mult cei care nu vor sau nu pot să ia refugiați, ar trebui să plătească în plus pentru cei care acceptă refugiați. Și acești bani, când e vorba de fonduri structurale, ar trebui să se scoată din, să se ia din fondurile structurale pe care acea țară trebuie să le primească. Cred că ar fi un mijloc foarte persuasiv care i-ar face pe oameni să înțeleagă că solidaritatea este un lucru foarte important. De asemenea, aș vrea să spun că este crucial să întărim Uh, autoritățile naționale de imigrare și de procesare a cererilor de azil. Am văzut pe, l-am văzut pe Nur. Nur este sirian și împărtășesc tot ce a spus Nur uh, despre nevoia ca noi să ne gândim la situația din Alepo și ce înseamnă asta. Fluxul de oameni care sunt obligați să vină nu s-a oprit. El va crește, de fapt, pentru că uh, masacrul dintr-un oraș uh, străvechi, cum este Aleppo și în alte orașe din Siria, continuă. Nord trește acum în Portugalia, în cadrul unui program uh, pe care fostul nostru președinte Jorge Sampaio l-a organizat pentru studenții sirieni. Nora a trecut printr-un proces teribil ca să reușească să-și aducă mama din cauza birocrației și încă așteaptă alte rude foarte apropiate să ajungă la el. Asta nu se poate întâmpla pentru că Reunificarea familiei este o chestiune crucială pentru integrarea corectă a oamenilor, înțeles? Și avem un interes direct în asta. Țările noastre au un interes direct în reunificarea familială și integrarea corectă, pentru că și asta este o modalitate de a evita radicalizarea. Când am vizitat uh, tabele de refugiați acum 15 uh, zile în Grecia, unde erau foarte mulți iazidi, printre altele, m-am simțit uh, rușinată, dar și îngrijorată, pentru că ei îi lăsăm pe oameni în mâna rețelor criminale atunci când nu îi integrăm corect și reunificarea familială este crucială pentru asta. Mulțumesc foarte mult, Ana. Atunci, Nur și Kira, dacă doriți să reacționați, un minut fiecare, vă rog. Începem cu Nur. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Carlos Coelho, a fost o plăcere de a participa la acel eveniment și de a mă întâlni cu oameni tineri din nou, de a împărtăși idei. Cum spuneam mai înainte, ei sunt viitorul Europei și este important să-i ascultăm. Cred că avem uh, cam aceleași idei în legătură cu sistemul Dublin. Uh, suntem cu toții de acord că poate înainte el a funcționat, dar acum, odată cu această criză, e nevoie de un nou proces pentru a face față acestei crize deci vă, mă bucur foarte mult că reacția a fost cea pe care o așteptam. Acum, ca să răspunde la Gomes, de asemenea, aș vrea să vă mulțumesc pentru că împărtășiți aceleași gânduri și sunt de acord cu dumneavoastră. Din experiența mea personală, de om care a încercat să-și uh, uh, relocheze familia, doi ani de zile n-am putut să mă concentrez pe studiile mele. Mă gândeam doar cum e familia mea, ce se întâmplă cu mama, cu, cu sora mea. Mi-a afectat tot uh, viața socială, relațiile cu ceilalți. Când mama uh, a reușit să ajungă la mine, toți îmi spuneau, acum uh, zâmbești tot timpul. Deci este un lucru extrem de important. Știu că birocrațiile există, nu putem opri acest lucru, dar putem să încercăm să le reducem. Deci e un lucru foarte important și vă mulțumesc că l-ați subliniat aici. Mulțumesc. Chiral. Da, din partea mea și eu vreau să mulțumesc și să-mi exprim aprecierea în legătură cu uh, faptul că ați spus că e mai, nevoie de mai multă solidaritate, pentru că în acest moment uh, sunt multe țări care nu iau refugiați sau nu și îndeplinesc condițiile, deci E important să creăm un sistem în care, dacă ele aleg să nu ia refugiați, atunci să aibă măcar o altă opțiune. Și împărtășesc ideea noastră că un regulament privind azilul mai bun ar, rezolva, ar trebui să abordeze și problema radicalizării, pentru că dacă refugiații uh, uh primesc azil, atunci asta ar putea să prevină radicalizarea. Și vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc foarte mult, Chira, și trecem direct la al treilea subiect, și anume Sistemul Comun European de Migrație Legală, așa numită migrație legală. Ana va exprima ideea numărul 5 timp de două minute. Ideea este că sistemul european de recunoaștere a calificărilor ar trebui să fie creat și uh, uh aplicat în toate statele membre. Uniunea Europeană ar trebui să deschidă mai multe căi legale de a veni în Europa și de a te transfera uh, uh, sigur în uh, altă țară membră. Pentru că există reguli diferite, e nevoie de a crea un sistem de vize unificat care să se asigure că oamenii care vor să migreze din motive de lucru pot face acest lucru conform criteriilor europene comune. Asta ar ajuta la rezolvarea unei mari probleme care apar atunci când statele uh, Uh, membre vor să aducă oamenii pe piața muncii. Dar unul dintre cele mai mari obstacole la a privind viza este că este dificil să ai o recunoaștere a capacităților uh, profesionale. Uh, Uniunea ar trebui să ofere o evaluare și după aceea o activitate de training dacă este necesară, pentru a educa migranții pentru joburi specifice necesare în anumite țări. Asta, evident, depinzând de experiența lor de lucru anterioară și ar include și uh, cursuri obligatorii de limbă pentru ca migranții să se adapteze cât mai curând la piața locală. De asemenea, statele membre ar putea crea programe culturale în institutele culturale din țările de uh, origine, cu uh, cursuri de, uh, de limbi străine, și el ar fi o parte crucială a procesului de obținere a unei vize de lucru. Și dacă ei au succes în aceste cursuri, ar putea apoi să primească o viză, pentru că după recunoașterea capacităților profesionale și învățarea limbii, nu îi oprește nimic să devină o parte importantă a statului membru pe care îl consideră noua lor casă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ana. Nu, aveți să exprim idei în legătură cu migrația ilegală, ideea numărul 6. Da. Încurajez uh, Parlamentul să deschidă migrația legală pentru tineri, mai ales pentru cei care vor să-și îmbunătățească educația. În alte cuvinte, să, aceștia să-și poată completa studiile în Europa cu o rezidență normală, legală. Acești oameni sunt singura uh, speranță pentru ca țara lor să fie reconstruită. Pentru că la un moment țara respectivă, în țara respectivă războiul se va uh, termina și vor uh, uh, ajuta la reconstrucție. Și uh, eu am venit în Europa cu o bursă de la Platforma Globală a Studenților Sirieni din Portugalia, dr. Jorge Sampaio. Această bursă mi-a dat mie și altor 100 de tineri sirieni să-și continue studiile pe care nu le puteam completa în, în Siria. E clar cât de importantă este educația, nu doar acum, dar și mai târziu, după terminarea războiului. Educația e primul lucru care putem lupta împotriva războiului. Uh, uh, ca tânăr student, pentru mine, planurile de viitor sunt cu cel mai important și uh, asta este motivul pentru care cei mai mulți tineri încearcă să emigreze legal dacă m-aș găsi într-un un loc unde nu mi-aș putea îmbunătăți condiția economică sau viitorul, aș începe să mă gândesc să plec în altă parte. Trebuie ca această mișcare să devină mai eficientă pentru Uniune, creând niște reguli noi, pornind proiecte noi care să facă această migrație utilă eh, și să eh, ne creeze mai puține probleme. Susținerea țărilor care au eh, economic, condiții economice grele cu proiecte de dezvoltare și cu susținerea rolului tinerilor, motivarea acestora să înceapă anumite inițiative, îi va face pe oameni să gândească de două ori înainte să plece. Și chiar dacă se mută, schimbările din țările lor de origine îi vor determina să se întoarcă uh, acolo, dacă și numai dacă consideră că cei uh, interesați, că există interes pentru ideile lor. Totuși, cea mai bună legătură pe care o putem crea cu aceste generații uh, este cu generația noastră de tineri în Europa, să le dăm o, un rol efectiv în acest proces, să legăm de, să facă legături cu, alte, cu, cu tineri din alte țări și asta va ajuta Uh, acest proces însă are nevoie de timp, de eforturi și are nevoie de colaborarea întregii Uniuni, dar rezultatele vor fi uh, extrem de pozitive. Mulțumesc. Mulțumesc, Nur. Trei membri vor uh, reacționa acum. Frank Engel, Silvi Guillaume, Începem cu prima reacție. Frank Engel, două minute, vă rog, Frank. Mulțumesc, Claude recunoașterea calificărilor continuă să fie o problemă masivă în Europeană și deja mi se pare trist și ridicol pentru că după atâția ani n-am reușit să pornim de la presupunerea că suntem suficient de similari în educația noastră astfel încât dacă ai o diplomă la Copenhaga și după aceea vrei să te duci la Madrid, oamenii de la Madrid vor spune, ok, are uh, chestia asta, deci o folosim. Uh, dar sunt de acord că este un element cheie în ideea completării educației, pentru că dacă pornim de la premisa că orice avea în termen de educație din Eritrea, Siria și mai departe nu are nicio valoare, atunci nu e o problemă. Deci, atunci este o problemă. Deci trebuie să ne modificăm atitudinea față de, de acest lucru. Până la urmă, nu vom reuși să scăpăm de sistemul uh, cotelor pentru migrație legală în uh, Uniunea Europeană. Și asta va fi posibil numai dacă vom avea un sistem uh, de cote și o politică de migrație în Uniune sau măcar în zona, cu siguranță în zona Schengen. Sper că va mai exista zona Schengen Și ca principiu, Claude și colegii ați auzit, uh, dar insist pentru că mi se pare că e important. În timpul unei dezbateri în Parlamentul European, uh, acum un an și jumătate, la un moment uh, am, am fost îndemnat să studiez anumite cifre cetățenilor în afară Europei și am constatat că în afara Uniunii Europene, există la fel de mulți cetățeni și descendenți ai cetățenilor europeni decât înăuntru. Ceea ce dovedește că am fost un continent de emigrație pentru foarte mult timp. A existat emigrație și imigrație în mod constant. Deci noi nu avem niciun motiv să ne, să ne considerăm asaltați de lumea exterioară și noi trebuie să păstrăm această fortăreață. Nu, uh, lumea nouă, așa numită lumea nouă, n-ar fi fost posibil uh, să se populeze dacă europenii nu ar fi mers acolo, n-ar fi emigrat acolo. Asta mă duce la concluzia mea și anume că un migrant nu este niciodată un criminal doar pentru că este un migrant. Motivul uh, pentru care eu am rude în Rio de Janeiro este că exista un moment când Luxemburg era atât de sărac încât oamenii emigrau uh, peste Atlantic și erau primiți cu brațele deschise. Nu se spunea, ești ilegal, n-ai viză, ar trebui să mergi la un hotspot. Poate lucrurile acestea pot fi necesare acum, dar atitudinea pe care o avem față de fenomenul de migrație este că unul dintre drepturile fundamentale ale unei ființe umane este că are dreptul să-și caute uh, fericirea, siguranța și realizarea într-o altă țară decât cea în care s-a născut. Vă mulțumesc pentru eforturile voastre. Mulțumesc foarte mult, Frank. Pe numărul 7, doamna Eva Jolie. Mulțumesc, mulțumesc din nou Anne și lui Nur pentru aceste contribuții foarte pozitive. Cred că e o idee foarte bună să permitem solicitanților de azil și migranților să-și completeze educația în vederea întoarcerii lor în țara de origine. Așa cum a spus Nur, este foarte important ca ei să aibă aceste capacități care să le fie foarte utile mai târziu. Ar trebui să avem grijă să nu se facă confuzii între migranți și solicitanți de azil. Avem această idee a sistemului cardului albastru care să faciliteze migrația persoanelor cu capacități profesionale deosebite. Cred că asta e o idee foarte periculoasă pentru solicitanții de azil. N-ar trebui să facem această diferență. N-ar trebui să dăm privilegii solicitanților de azil cu capacități profesionale înalte, pentru că adică toți au dreptul la siguranță și securitate. Este important să nu amestecăm aici lucrurile, dar aveți absolută dreptate, nu avem suficiente modalități juridice, legale, prin care oamenii se pot ajunge în Europa. Și noi, verzii, am uh, făcut efortul mari pentru a crea aceste modalități legale de a ajunge în Europa și, de asemenea, recomandăm ca Uh, solicitanții de azil să fie tratați unitar, dar n-am fost urmați de restul Parlamentului și n-a existat o majoritate pe această chestiune când am propus rezoluția în 2015. Așadar, încă o dată mulțumesc că veniți aici și că ne reamintiți despre datorile noastre. Uh, and the final Mulțumesc, Eva. Și ultima eurodeputată care a doamna Ghiu. O să vorbesc în franceză. Merci. Mais, mes propos ne seront pas très très différents de beaucoup de ce qui a été. Euh, ah, multe dintre lucrurile spuse de Frank și Eva sunt de acord cu ele și eu cred că o creare de, de posibilitate legale obligații și dacă înțeleg bine această parte a politicii migratorii. În orice caz, dacă nu creăm căi legale de migrație, o să fie căile ilegale care vor continua să existe și aceste căi ilegale sau ilicite sunt periculoase sunt avantajoase numai pentru traficanți care trăiesc pe spinarea migranților. Dacă nu acționăm corect să privim realitatea în față, să considerăm că și o majoritate a deplasărilor din lume nu se face așa ca o invadare din sud spre nord și mai mult cu milioane de oameni care se deplasează în aceeași regiune, de la sud spre sud, pentru că altfel o să avem același tip de rezultat. Al doilea aspect Dumnezeu frate să spuneți că chestiunea educației este fundamentală și deci aici trebuie să <clears throat> promovăm o abordare extrem de solidă, sprijinită, pentru a evocați chestiunea vizelor de lucru, criterii care să um, <clears throat> fac o legătură între profiluri de competențe și locurile de muncă și având această capacitate de a le pune în codificare uh, în Uniune. După cum s-a spus, e îngrozitor pentru că nu e această concordanță între noi în ce privește sistemele de învățământ și nu reușim nici măcar să rezolvăm problema penuriei. Sunt meserii care nu pot fi ocupate aici pentru că nu găsim profilul adecvat. Trebuie să rezolvăm asta altfel decât uitându-ne doar la problema uh, migranți sau cetățenii în state terțe. Și un alt aspect la care vreau să mă refer și corespunde cu ce au spus colegii. Să nu ne axăm doar pe profiluri de supercalificare, pentru că există nevoie de profiluri care nu sunt de înaltă calificare. Și în acest sens, acest sistem de card albastru e criticabil pentru că se concentrează pe un anumit tip de profil cei mai naibii, cei care au cea mai mare nevoie de a avea un parcurs de formare adecvată, trebuie și ei avuți în vedere. Thank you very much, Sylvie. Mulțumim, Silvi. Acum vom avea reacții din partea Anei și apoi a uh, celuilalt coleg. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mă refer la sistemul de cote Nu-mi place foarte mult sistemul de cote. Când vorbim de cote, am impresia că statele membre oarecum au obligația de a accepta migranți și astfel nu știm ce vor face în ce privește calitatea vieții, mai ales când e vorba de neimplementarea de drepturi de bază, de reguli legate de locul de muncă, drepturi sociale care trebuie acoperite. Cine va urmări implementarea? Uniunea Europeană va urmări ce face statul membru, cum face, în ce privește comentariile noastre. Nu ar trebui să facem într-adevăr o diferență mare între cei de înaltă educare și cei mai puțin educați. Iată de ce propun mai mult să ne concentrăm pe formare și educare, pentru că eu cred că locul de naștere, originea, pașaportul sau contextul social n-ar trebui să fie un obstacol pentru viitor. Toată lumea merită o șansă egală de a avea o bună educație dacă doresc sau dacă nu doresc. Acesta e un aspect de subliniat. I'm really happy that you are sharing. Mă bucur că ne spuneți nu doar ce părere aveți, și ne spuneți și în experiență. Trebuie să vedem aceste lucruri în legătură cu amestecul dintre refugiați și emigranți. Dumneavoastră îi forțați pe oameni să fie refugiați, când nu îi permiteți cuiva să lucreze în Europa sau să studieze, atunci intră pe o cale ilegală. Am fost acceptat de Universitatea Britanică, dar mi-au respins cererea de viză pentru că eram sirian pot să vă spun zeci sau sute de prieteni care nu pot veni aici, uh, chiar dacă îi acceptă la universități, la masterate sau doctorate, sunt oameni educați, adică nu vin aici la cerșit, adică vin să își continue în alta educație, dar noi lăsăm, îi refuzăm numai din motive de cetățenie, de pașaport. Iată de ce împingem uh, spre imigrație ilegală. Dacă nu le recunoaștem calificările și educația, sunt mulți oameni care o să încerce migrație ilegală sau să vină ca refugiați numai ca să aibă acces în Europa. Când e vorba de sirieni, e vorba de sirieni. Trebuie să ne educăm. Dacă avem șansa de a veni în Europa cu o viză obișnuită de student pentru o viață obișnuită ca înainte, nimeni nu o să încerce să vină ilegal. Repet, educația e foarte importantă, să începem să ne gândim cum vrem să-i ajutăm să-și continue legal educația în Europa. Mulțumesc! În numele eurodeputaților, spune domnul președinte, mai ales a celor care au luat cuvânt, aș vrea să reacționez, să vă exprim mulțumiri și admirația pentru modul în care vă exprimați, pentru onestitatea pentru modul în care reticulați, pentru că nu e ușor la astfel de platformă să vă exprimați atât de bine și să respectați și limitele de timp. Vă felicităm în mod deosebit și eu și colegii. A, ați făcut cinste acestui eveniment al tineretului european și eu și colegii văd că pleacă. Vreau să le mulțumesc tuturor și coordonatorilor și organizatorilor Organizatorii sunt cei mai în vârstă. Să le mulțumiți pentru un eveniment reușit, care sperăm că e și cel de la Strasburg și vreau să vă spun în cele din urmă că ce ați auzit de la eurodeputați N-a fost uh, ceva, un mesaj uh, de sus, uh, n-a fost o abordare patronizantă, Și din potriva v-am ascultat cu atenție și vă tratăm ca de la egal la egal și abordările critice, ținem cont de ele și ne interesează să reușiți în viitor, ne interesează ce veți face și tot ce a spus despre politica în materie de azil. Încă o dată multe mulțumiri colegilor și eurodeputaților care au participat și au interacționat și vă urăm mult succes pentru viitorul acestor manifestări europene ale tineretului. Mulțumesc! Colleagues, we'll proceed with the agenda. Dragi colegi, continuăm cu agenda. go straight to the um, European Public... Vom trece la punctul 5 legat de parchetul european. Știu că sunt unii colegi care au venit special pentru acest punct și așteaptă de 10 minute. Scuze pentru întârziere. E prezentarea unei situații din partea președinției Consiliului și a Comisiei. Am invitat uh, președinția și Comisia să ne informeze despre situația negocierilor la regulamentul legat de parchetul european. După cum știu, colegii, tratatul cere ca EPO să fie votat cu unanimitate la Consiliu și acordul uh, sau vizul motivat al Parlamentului. Acești procurori europeni vor putea <clears throat> pune sub acuzare infractorii care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene o să înlocuiască directiva PIF și rezultatul negocierilor este extrem de pertinent pentru activitatea EPPO. Mai întâi o să dau cuvântul lui Juan Fernando pentru o scurtă introducere legată de situația negocierilor la PIF și apoi președinția și apoi comisia. Domnul Lopez Aguilar, dacă e gata să facă o scurtă prezentare, începem cu asta și apoi trecem mai departe. Martin, da. da. Desigur. Ați spus bine, domnule președinte, ambele inițiative se leagă. Directiva PIF și parchetul european, EPPO, se leagă între De fapt, adoptarea directivei PIF mi se pare esențială da. pentru ca procurorul european să poată să se înființeze. Pentru că activitatea Partidului European să demareze e esențial să ajungem la un acord, să facem un progres remarcabil cu directiva PIF. Ce se întâmplă cu directiva PIF? E blocată de ani de zile la Consiliu, să nu uităm asta. Inițiativa a fost adoptată de Comisie în 2012, deci de patru ani și jumătate că a fost adoptată. Am avut un acord în prima lectură, nu, de fapt o prima poziție, se scuză vorbitorul, în aprilie 2014 în Parlamentul European, deci acum de ani și jumătate sau chiar mai mult, și cu ideea de a încerca să ajungem la un acord timpuriu în a doua lectură, Consiliul și Parlamentul au avut mai puțin de șase sesiuni de dialog tripartit um, în tipul la diverse președinții. Principala problemă, ca să vă explic de ce s-a blocat de atât de mult timp această directivă PIF, din cauza că s-a inclus frauda în materie de TVA în domeniul de aplicare al directivei. E esențial pentru noi și am insistat să fie inclusă și a, acesta a fost uh, <clears throat> motivul unor uh, înfruntări între Parlament și Consiliu. Acum, în fine, se pare că prin ultimul dialog tripartit de săptămâna trecută de la Strasburg, cu ocazia plenarei. În fine, Consiliul a arătat o disponibilitate pentru compromis față de Parlamentul European pentru prima dată. Și ar fi cazul să profităm de această fereastră de oportunitate ca să se întâmple. Consiliul insistă ca pragul pentru includerea fraudei în materie de TVA, de TVA să fie stabilit la cel puțin 10 milioane de euro. E o fraudă majoră, mi se pare mult prea mare. Pentru că baza fraudei legată de TVA să fie fixată la un astfel de nivel. Noi am insistat să coborâm ștacheta, să fie mai mică. Poziția de rezervă a fost să fie la un milion de euro sau dacă implică două sau mai multe state membre. Dar după cum se întâmplă, s-ar putea ajunge la un acord în jurul sumei de 5 milioane de euro. Încercăm să ajungem la un compromis la următoarea sesiune tripartită care se va ține mâine și apoi alte elemente, alte componente ale acordului. Fraudă legată de achiziții publice. Din anumite motive, Consiliul a retras uh, frauda legată de achiziții publice din domeniul de infracțiuni care să fie acoperite de directiva. Noi vrem să reintroducem frauda legată de achiziții publice și au fost unele discuții legate de sancțiuni pentru persoanele fizice Așteptăm explicații de la Consiliu. Suntem de acord să acceptăm uh, pragul de patru ani de pedepsă cu închisoare asupra care insistă Consiliu. Acest prag maxim minim de patru ani spre deosebire de solicitarea inițială care era de 5 ani. We're also willing to accept the threshold of... Uh, Dar suntem gata să acceptăm și un prag de 100.000 de euro legat de acest prag maxim minim în loc de poziția inițială a Parlamentului European care era de 50.000 de euro. Și apoi, în fine, vine chestiunea prescrierii, articolul 12. Și aici suntem gata să facem un compromis. Am acceptat o perioadă de prescriere de 5 ani. Reduced Spre deosebire de trei ani, unde există întreruperi sau suspendări prevăzute de legislația națională. Ar putea să fie o soluție de compromis. Consiliul a arătat dificultate să facă un compromis în materie de TVA și presupunerea mea ar fi că ar trebui să acceptăm ca să finalizăm această directivă, pentru că dacă nu facem asta, nu va exista niciun parchet european și cred că este o semnul întrebării în parchetul european nu doar din cauza asta, ci și din uh, cauze lipsei de consens la Consiliu. Sunt câteva țări care renunță la inițiativă, după cum am auzit, și e un risc grav să dispară. Dacă noi nu facem un progres serios cu directiva PIF, o să dispară cu totul. Să vedem dacă mâine putem finaliza. Președintele, mulțumim pentru actualizarea legată de PIF. Acum, domnul Kotlarek de la președinție, de la Ministerul de Justiție, o să ia cuvântul, să ne spună cum văd ei negocierile parchet, cu privire la pachetul european. Thank you, Chairman. Good morning, everybody. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Și asta să confirm ce a spus domnul Aguilar. Uh, Suntem foarte aproape de un acord la directiva PIF, care e o condiție prealabilă pentru parchetul european, pentru nașterea acestei. Am exprimat foarte clar acest lucru statelor membre și, de fapt, am reușit într-o perioadă scurtă de timp pe care am avut la dispoziție să schimbăm poziția mai multor state membre, pentru că, după cum știți, și în iunie erau mulți împotriva fraudei în materie de TVA. Acum aproape că am reușit. La ultima ședință Coreper au mai fost câteva țări care mai ezitau, dar din informațiile pe care le primim, se pare că mâine la Coreper atmosfera o să fie mai favorabilă decât data trecută <clears throat> și că, până la urmă, o să avem uh, un acord. Încă nu e clar dacă regulile vechi sau noi se vor aplica, dar în scenariul cel mai negativ ar trebui să așteptăm până în aprilie pentru a avea un vot cu majoritate calificată, pentru că nu putem uh, aplica regulile vechi la Consiliu. În ce privește parchetul european, desigur, cu condiția să reușim să cădem de acord în legătură cu directiva PIF și nu numai la ea, dar directiva PIF cu TVA-ul inclus, important și pentru Parlament și pentru multe state membre. Fără asta n-am avea un număr suficient de state care să voteze favorabil. Noi, ca președinție, suntem conștienți de faptul că pentru ca parchetul european să fie eficient, avem nevoie de peste 20 de state membre ca el să funcționeze cu adevărat <clears throat> și să fie eficient. În președinția noastră am avut discuții intense legate de directiva PIF și cu colegii de la Ministerul de Finanțe, iar pentru parchetul european finalizăm niște dispoziții care mai rămân, pe care n-au reușit să le finalizeze președințile anterioare și în această etapă aș vrea să mulțumesc președințiilor din Luxemburg și țările de jos care au fost foarte active și cu poziția Parlamentului olandez, sunt convins că vă dați seama ce efort mare a fost din partea Ministerului Justiției să promoveze acest dosar, să-l facă să avanseze în ciuda poziției negative a propriului Parlament. Deci, mulțumiri deosebite pentru activitatea președinților anterioare. Sperăm că vom putea finaliza discuțiile care mai rămân, dar a fost o problemă că toate dispozițiile erau congelate la Consiliile Ministeriale, pentru că era nevoie de unanimitate și pentru acordul final e nevoie de unanimitate. De fapt, ne-am confruntat cu tot felul de note de subsol, peste 100 de note de subsol, cu poziții divergente ale statelor membre în ce privește dispoziții importante. Iată de ce am decis să adoptăm o abordare diferită și am luat dosarul de la experți, de la grupul de lucru Open și le-am cerut miniștrilor la Consiliul Informal JAI să desemneze niște șerpași și cu unii specialiști de la Eurojust, deși când am fost noi la Eurojust, nu au fost discuții pentru că așteptam raportul de la Parlament, dar pentru discuțiile PIF și EPPO, care au fost foarte intense și cu șerpașii nominalizați de către miniștri, am reușit, aș putea spune, într-o atmosferă foarte favorabilă și cu eforturi uriașe și în spiritul compromisului am reușit să ajungem la un acord în legătură cu majoritatea dispozițiilor care mai rămân. După cum am spus, am încercat să ștergem toate notele, notele de subson și n-a fost deloc o sarcină ușoară. Mai există unele amănunte care trebuie discutate. Desigur, tot timpul negociem cu condiția că nimic nu e convenit până nu e convenit totul, pentru că pentru statele membre această propunere e un acord la pachet. Nu e posibil să cazi de acord cu privire la o dispoziție și să nu ții cont de celelalte. Trebuie să cădem de acord cu privire la pachete în întregime, deci ca fiecare stat membru să vadă că pentru el pachetul e suficient de eficient, că vine cu o plus valoare și își păstrează și dimensiunea europeană și din feedback-ul primit se pare că aproape că am reușit. În această fază tardivă, partea cea mai problematică pare să o reprezinte articolul 20 alineatul 3, litera B, ceva foarte important și pentru Parlament. Cu această ocazie, desigur că aș vrea să menționez că am avut deja niște contacte informale cu reprezentanții Parlamentului și am primit aceste informații cum că există dispoziții de o importanță uriașă și a, aceasta se numără printre ele și e motivul pentru care această dispoziție e atât de dificilă cu statele membre, pentru că noi încercăm să aducem propunerea în faza în care până la urmă să poată fi acceptată și de Parlament și nu e întotdeauna ușor. Dar <clears throat> încercăm. Și în fine, în rest, mai sunt unele amănunte de clarificat, dar aproape că am terminat. Problema, după cum știți, este că n-ar fi unanimitate la Consiliul din decembrie, știm încă de pe acum, de un stat membru care va vota împotrivă, dacă nu se întâmplă o răsturnare majoră de situație care probabil că nu o să se întâmple, pentru că Parlamentul olandez a obligat deja guvernul respectiv să nu sprijine propunerea. Un al doilea stat membru <laughs> care mai e sub semnul întrebării e Suedia, pentru că Comisia de Justiție din Parlamentul suedez are o atitudine foarte negativă. Deci parlamentele din Olanda și Suedia au ezitări în continuare din cauza cartonașului galben pe care l-au dat propunerii de la bun început. Argumentele lor sunt foarte asemănătoare, subsidiaritatea, etc., etc. dar pentru Suedia încă nu e un cuvânt final, pentru că acolo se va pronunța Comisia pentru Afaceri Europene, nu Comisia juridică, deși încă nu e clar dacă va putea să se îndepărteze prea mult de poziția Comisiei Juridice din Parlamentul Suedez. Dar deja din cauza poziției Parlamentului olandez e clar că nu va fi nicio unanimitate, deci va fi vorba cel mult de o cooperare intensificată, ceea ce era așteptat și de legiuitor atunci când a adoptat articolul 86 din tratat, va trebui să îl facem să apară și e ceva încă <clears throat> sub semnul întrebării. Suntem în consultări cu statele membre și rămâne de văzut cât de multe dintre statele membre vor putea să accepte cooperarea aceasta intensificată. Dar, după cum am spus, vreau să subliniez din nou, nu vrem cooperare intensificată dacă nu sunt cel puțin 20 de state membre care participă. E un număr sub care nu putem accepta, după părerea noastră, să avem un parchet european eficient cu plus valoare și european în continuare. Acum o să mă opresc și dacă sunt întrebări. Da. Există mulți membri care doresc să intre în amănunte. Avem timp și putem reveni la chestiuni concrete legate de problemele de la Consiliu, unele la care v-ați referit. Puteți reveni, deci, mai târziu. Acum dau cuvântul Comisiei, dar vă rog foarte pe scurt, pentru că avem foarte mulți uh, membri ai Comisiei care s-au înscris pentru a lua cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Am să fiu foarte succint. În primul rând, mă bucur foarte mult că suntem cu toții astăzi aici. E foarte important să monitorizați permanent și să vedeți cum merg lucrurile în ceea ce privește parchetul european. Domnul Aguilar și eu, de asemenea, suntem convinși că se fac progrese. Am auzit în prezentarea anterioară, foarte sinceră de altfel, exact unde suntem acum. Noi avem încredere că putem să ajungem la un acord anul acesta. Sprijinim ideea că e vorba de documente care trebuie negociate la pachet. Suntem de acord de asemenea că acest prag de 10 milioane este prea mare, ar fi mult mai bine să fie 5 milioane, pentru că avantajele ar fi mult mai palpabile. Deci suntem susținem inițiativa domnului Aguilar, care a spus și el că pragul ar trebui coborât. Sunt însă câteva lucruri unde trebuie să analizăm textul în detaliu. De exemplu, criteriile de competență, uh, criteriile care țin de strângerea de dovezi și așa mai departe. Sunt lucruri pe care antevorbitorul meu le-a amintit în prezentarea sa și noi susținem toate eforturile președinției pentru a ajunge la un compromis echilibrat, care să nu scadă însă plus valoarea pe care o aduce pachetul european. În ceea ce privește cooperarea integrată, trebuie să vedem exact unde suntem. Cred că după Consiliul din decembrie vom avea mai multe răspunsuri și, bineînțeles, vrem să avem consens pe cât de mult posibil. Domnul președinte, mulțumesc! Le aduc aminte colegilor că domnul Vos este amabil să țină locul doamnei raportor care nu este astăzi cu noi. Așadar, doamna raportor nu poate fi astăzi cu noi, este în concediu de maternitate, dar m-a rugat să citesc câteva observații din partea ei E un moment foarte important pentru cele două directive PIF, respectiv EPPO. Directiva PIF e o condiție foarte importantă în adoptarea regulamentului propus în ceea ce privește pachetul european. Acest regulament ar înființa practic un pachet european care să ancheteze și să trimită în judecată infractorii care afectează prin infracțiunile lor interesele financiare ale Uniunii s-au făcut apeluri în mod repetat pentru o abordare integrată a infractorilor care comit infracțiuni precum evaziunea fiscală și e nevoie de coordonare între statele membre și, de cealaltă parte, instituțiile europene. Includerea TVA printre infracțiunile pe care le are anchetarea EPPO e foarte importantă și suntem de acord cu domnul Lopez Aguilar și cu ceilalți raportori și sperăm că vor ajunge la un compromis echilibrat în acest dosar foarte important. Să sperăm că foarte curând vom avea și un text care să stabilească atât independența cât și eficiența viitorului pachet european. Poziția Parlamentului European este vizibilă în rezoluția votată în septembrie anul acesta, care susține înființarea unui parchet european cu competențe foarte bine definite, care să poată coopera cu celelalte organisme și agenții europene. Am urmărit îndeaproape lucrările la nivelul Consiliului, știm că situația este foarte volatilă în cazul ambelor directive. Consiliul din decembrie, Consiliul JAI, se apropie cu pași repezi și cred totuși că există încă șanse importante să ajungem la un acord în privința EPPO, astfel încât Parlamentul European să înceapă demersurile prin procedura de Apreciez de asemenea eforturile președinției slovace pentru ambele dosare. Domnul președinte, mulțumesc raportorii din umbră social-democrați acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Consiliului, mulțumesc Comisiei pentru contribuțiile de astăzi. Președinția slovacă se străduiește din greu ca lucrurile să înainteze în ceea ce privește cele două directive. E foarte important să avem un pachet european independent și eficient. Domnul Fos a vorbit în numele doamnei raportor și a menționat acest lucru. De asemenea, faptul că directiva PIF trebuie să preceadă directiva EPPO. Cele două sunt strâns legate. În lumina ceea ce s-a spus aici deja și date fiind toate discuțiile informale din jurul acestor documente, nu înțeleg foarte bine situația foarte complexă de la nivelul Consiliului. Dacă ne uităm la cele două texte, propunerea inițială a Comisiei și documentul de lucru de la Consiliu, o să vedem că sunt diferențe foarte mari între cele două. Textul actual nu mai păstrează mare lucru din propunerea inițială a Comisiei. Și, în egală măsură, dacă ne gândim, de fapt, câte state membre vor participa, se nasc tot felul de alte întrebări. Am auzit că ar trebui să fie cel puțin 20 de state membre care să contribuie la parchetul european pentru acea cooperare integrată de, pe care ne dorim. Însă, se pare, din cele spuse de antevorbitori, că nu suntem deloc siguri că vom avea 20 de state membre. Și chiar dacă avem 20 de state membre, putem să ne întrebăm cum rămâne cu celelalte șapte sau opt care refuză să participe. Atunci ce facem? cum uh, combatem fraudele legate de TVA și toate celelalte fraude menționate aici, ce se întâmplă cu infracțiunile transfrontaliere care subminează interesele financiare ale Uniunii. Eu cred că pur și simplu n-am dus gândul până la capăt. Nu știm ce se va întâmpla. Sunt tot felul de scenarii. Cum rămâne cu relațiile între pachetul european și statele care rămân pe din afară. Deci vedeți că se nasc întrebări după întrebări, de fapt. Trebuie să analizăm în detaliu ceea ce se întâmplă, pentru că avem clar nevoie de plus valoare și până la urmă despre asta vorbim. Domnul președinte, da, sunt întrebări foarte pertinente. Domnul Michel lui celălalt raportor din umbră. pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai entendu des, des propos euh, un peu optimistes. Moi, je suis très déçu. Am auzit uh, foarte optimiste. Eu sunt destul de dezamăgit pentru că mi se pare că nu se ține cont de părerea Parlamentului European. Mi se pare că textul Consiliului nu face decât să îngreuneze această structură a unui viitor proiect european și mă întreb într-adevăr dacă mai e vorba de plus valoare. Consiliul propune ca parchetul să nu poată acționa decât în cazurile unde paguba este peste 50%. Eu insist ca aceste dispoziții să fie reformulate să fie foarte clar ce cade în competența parchetului european și ce cade în competența autorităților naționale. Vă pun așadar întrebarea, oare ați rediscutat la nivelul Consiliului despre aceste competențe naționale, respectiv competențele parchetului european? În ce măsură statele membre pledează pentru o autoritate la nivel național sau o curte națională și nu curte Europeană de Justiție? Sunt lucruri foarte importante. Un alt element, în ceea ce privește directiva PIF, aici trebuie să vă spun că sunt foarte sceptic. Pentru că acest prag de 10 milioane de euro în fraudele ce țin de TVA va aduce atingere parchetului european și competențelor sale. Oare ați evaluat situația? Am tot auzit tot felul de cifre, dar nu am cum să le verific. Ați evaluat oare numărul de companii ce vor trebui investigate de parchetul european, dat fiind că e vorba de un prag atât de mare? Aici cred că avem o problemă foarte gravă. v-am spus, sunt foarte sceptic. Știm că au fost tot felul de dificultăți în Parlamentul olandez, dar există riscul ca și alte state membre care au participat activ la discuții să hotărăsc în cele din urmă să nu facă parte din parchetul european. Consiliul trebuie să rezolve toate aceste probleme. Dar eu nu înțeleg neapărat înaintarea asta cu pași foarte mici. Trebuie să regândim cu totul lupta împotriva fraudelor fiscale în Europa. Așadar, fac apel președinției să redeschidă discuțiile asupra textului, pentru că e nevoie de foarte multe formulări. Mie textul în formula actuală nu-mi place absolut deloc. Știu că s-au făcut multe eforturi. Știu că comisia e foarte aproape de poziția Parlamentului și vă mulțumesc, dar nu sunt deloc convins că ne apropiem într-adevăr de finalul unui dosar care până la urmă este esențial în eliminarea breșelor dintre statele membre și dintre instanțele la nivel național și la nivel european. Thank you. Uh, uh Mr. Chedowski, please, Thomas. Děkuji, pane předsedající, děkuji předsednictví, děkuji komisi, děkuji reper, reportérovi za... Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și o comisiei pentru prezentare, le mulțumesc și raportorilor pentru toate eforturile făcute. Eu sunt președintele unei asociații federale din țara mea și ce vedem aici o abordare foarte federalizată. Eu nu pot să accept propunerea în formatul ei actual. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Trebuie să vedem exact cât o să coste, cine va acoperi costurile respective, cine ce responsabilitate are. Așteptam niște răspunsuri mai detaliate. Nu toată lumea a fost direct implicată în discuții, dar cred că suntem cu toții interesați. E o problemă foarte importantă. Mulți dintre noi le-am spus procurorilor că înființarea unui pachet european generează în acest moment prea multe întrebări la care nu avem răspuns. Am lucrat timp de 10 ani în mediul de afaceri Și când am făcut o analiză să văd modo cam cât ar costa toate aceste inițiative, costurile sunt ridicole. Știu cât costă just, știu cât costă și alte agenții europene, dar cifrele pe care le avem aici sunt complet nerealiste. Sigur e vorba de mult mai mult. Gândiți-vă numai cât costă fraudarea TVA Vedem aici un prag de 10 milioane, e foarte sus. În Slovacia, fraudele ce țin de TVA se duc până la un miliard de euro. Însă numai 40 din cazurile astea au ajuns la pragul de 10 milioane. În Republica Cehă sunt doar 20 de cazuri cu pragul de 10 milioane. Deci doar dacă ne uităm la ce se întâmplă în aceste două țări, ne dăm seama că parchetul european ar putea să intervină în foarte puține cazuri, vreo sută pe an. Un procuror are de obicei 60-80 de cazuri. Gândiți-vă că sunt cazuri enorme cu sume enorme pe care nici nu le putem cuprinde cu minte. Procurorii care anchetează astfel de cazuri trebuie să fie expert, ju, expert juridici, dar și expert financiar în același timp. În Republica Cehă sunt doi sau trei oameni care au aceste competențe și în Polonia lucrurile sunt cam la fel. Nu vreau să fiu foarte sceptic, dar sunt poate îngrijorat. Data viitoare, când discutăm despre parchetul european, vreau să discutăm despre niște chestii de bază. În primul rând, cine acoperă nota de plată? Cine va achita toate costurile? Ați vorbit despre un sediu comun cu Eurojust. Haideți să fim serioși, e absolut penibil. Am lucrat la Eurojust și mi se pare de neconceput ce propuneți nu-mi dau seama cum s-ar putea să împartă chiar și serviciile de secretariat. Întotdeauna detaliile sunt cele mai periculoase. În Republica Cehă, dacă un procuror își face treaba bine, primește în în general 700, poate 900 de euro pe lună. Cât ar costa procurorii de la parchetul european? Trebuie să ducem lucrurile până la capăt. În Republica Cehă, dacă cineva vrea să ajungă procuror, lucrează în cu totul altfel de condiții. Domnul Petre. Dau cuvântul Juliei și apoi Catarinei pentru câteva observații și apoi dau cuvântul din nou Consiliului. Dar foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc președinției slovace pentru energia pe care a consumat-o în a duce la bun sfârșit aceste două directive directiva PIF și instituția Procurorului European. Și aș vrea să insist asupra schimbării radicale pe care asta va aduce dacă vom reuși să încheiem uh, o înțelegere. Să avem un parchet european chiar și în uh, condițiile care rezultă din negocieri uh, și cred că trebuie să fim rezonabili și să înțelegem că mai binele este dușmanul uh, binelui. Chiar și cu structura pe care avem astăzi, ar fi o revoluție și cred că mulți dintre dumneavoastră nu apreciați complet uh, sensul acestor cuvinte. Vreau să mă refer la sfârșitul domniei necesității de a utiliza comisii rogatorii internaționale pentru a obține elemente de probă într-un alt stat membru structura, așa cum este ea prevăzută, vă va permite să faceți anchete în paralel în toate țările implicate și asta schimbă totalmente și radical uh, situația. Cred de asemenea că nu trebuie să exagerăm importanța pragului pentru fraudele cu TVA. Ca practician al uh, muncii, a fost, știți că am fost procuror uh, în trecut și acum avocat, vă pot spune că fraudele cu TVA ating foarte rapid uh, sume foarte importante. Ca exemplu, amintiți-vă că afacerea fraudei uh, cu cote de TVA în cazul emisiilor de dioxid de carbon era de 1,8 miliarde și explicația faptului că sumele sunt atât de mari este că nu poți să-i oprești pe cei care fraudează de la început Uh, ci doar atunci când frauda a durat foarte mult și este uh, uh, descoperită. Deci eu sunt dispusă să accept și acest prag ridicat dacă am avea o înțelegere în felul acesta, pentru că asta ar modifica pentru prima dată cooperarea judiciară inter- internațională și am avea o cooperare europeană cu o structură care este în mod necesar complicată, pentru că are, afectează suveranitatea, dar compromisul pe care îl obținem de a avea un procuror european care să-și facă treaba în, și să pledeze în fața tribunalelor naționale cu o legătură națională puternică, eu cred că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a avea această instituție care ne va permite să combatem în mod eficient frauda. Cred că nici costul nu este o problemă, pentru că dacă ajungem să reușim să combatem frauda cu TVA, vom recupera miliarde pentru uh, bugetele statelor membre și în mod indirect vom alimenta astfel și bugetul european. Așadar, eu sunt uh, dornică să facem o înțelegere acum, așa cu structurile care există. Cred că este urgent. Cred că dacă nu reușim să facem un deal, uh, o înțelegere în cadrul președinției slovace, va fi o pierdere pentru această legislatură și poate pentru mult timp de acum încolo. Așadar, vreau să vă încurajez, să încurajez pe negociatori și să nu-și piardă speranța și poate fiecare dintre noi să ceară prietenilor din Parlamentele Naționale să susțină acest proiect, pentru că este realmente un proiect care face să progreseze Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Caterina Cinici are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, reprezentantului Consiliului, președinției Consiliului și Comisiei, precum și tuturor colegilor care au uh, intervenit, mai ales colegilor raportori, pentru informațiile profunde pe care le-au dat pe acest subiect extrem de important, uh, directiva PIF și regulamentul SWEP. Vin dintr-o țară care, în care s-a dezvoltat în ultimii ani cultura juridică a cooperării. Și acesta a fost un instrument care ne-a permis să obținem rezultate importante împotriva criminalității organizate. Astăzi însă, criminalitatea organizată și-a extins câmpul de acțiune și a depășit granițele statelor naționale și operează la nivel transnațional, și și-a extins uh, mare parte din uh, acțiuni în domeniul financiar și uh, fraudelor financiare. Și apoi reinvestește banii în alte activități criminale. Deci, contrastul nevoia de a lupta cu frauda Eh, TVA la nivel european este absolut esențială. Nu pot decât să fiu de acord cu comentariile domnului Lopez Aguilar în ce privește directiva PIF și preocupările legate de PPO, pentru că nu există niciun dubiu că textul pe care îl discutăm astăzi este eh, sub ambițiile Parlamentului. Este un text care a fost eh, aprobat pe calea cooperării aprofundate uh, și probabil că așa va trece. Asta înseamnă că uh, vom rămâne cu instrumente diferite și modalități diferite de a uh, opera, ceea ce va lăsa încă mult loc acestui tip de criminalitate să se desfășoare. Deci nu pot decât să susțin cu putere ideea aprobării ambelor documente și să încerc uh, pe cât posibil să încurajez Consiliul să uh, încerce să obțină unanimitatea care va da un sens complet uh, EPP-ului. Motivele pentru asta au fost spuse de colegi, nu cred că mai trebuie să mai repet. Mi se pare absolut esențial să avem o aprobare cât mai rapidă a acestor două documente și asta ar fi, bine, preferabil ar fi să avem unanimitate, deci aș ruga Consiliul să acționeze în acest sens. În orice caz, este important să avem o aprobare a textului cu cât mai multe țări membre. Așadar, vă mulțumesc pentru o ședință foarte interesantă de asta și să sperăm că obținem aprobarea cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, Catrina, și în fine întrebăm Consiliul dacă dorește să adauge ceva. Bun, e foarte clar și evident ce au spus uh, membrii. Nu cred că nimic nou în întrebările lor, dar totuși, dacă aveți ceva de adăugat în legătură cu reacțiile membrilor sau ce au spus uh, ei astăzi și foarte pe scurt, vă rog. Consiliul, mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să răspund. Desigur, în ce privește numărul de state membre, trei trebuie să le uh, ignorăm complet pentru că au făcut opt-out. Marea Britanie, Danemarca și Irlanda în mod imediat uh, nu participă pentru că uh, nu au făcut opt-in. Deci avem doar uh, 20 și, aveam 25, de fapt 24 pentru că și o, Parlamentul olandez a respins în Parlament. Deci nu putem avea 28 de țări. Începem doar cu 25 și după rezoluția Parlamentului Olandez 24. Deci trebuie să înțelegem care e situația, dar totuși sperăm că vom avea un număr considerabil de state membre care ne vor susține și de aceea încercăm să abordăm toate îngrijorările. În ce privește articolul 23, alineatul B, sigur că este foarte sensibil uh, subiectul și se mai discută, dar trebuie să examinați aceste prevederi și din altă perspectivă. Uh, e vorba de uh, uh, infracțiunile legate inextricabil, deci frauda cu TVA și apoi frauda la plata impozitului pe venit. Evident, acestea două trebuie judecate împreună. Dacă procurorul european va avea competență pe o infracțiune, va trebui să aibă competențe și pe această infracțiune inextricabil legată. Deci, alineatul e foarte sensibil din acest punct de vedere, că nu vor exista pe masa investigatorului doar delicte PIF pe, de investigații și altele. Și atunci, de aceea am trebuie să fim foarte atenți aici și să înțelegem ce se întâmplă. În ce privește cine decide în cadrul conflictului de competențe? Evident, la, în acest moment, tribunale naționale. Dar uh, am uh, cerut părerea Curții Europene de Justiție și aceasta este împotriva competenței unice, pentru că ei spun că tratatul este suficient. Poate vom avea decizii preliminare, deci dacă vor fi întrebări legate de aplicarea legislației europene, va fi o decizie preliminară a Curții Europene de Justiție care va decide pe aceste chestiuni, dar până și ei erau împotriva unei competențe directe. În ce privește uh, pragul, uh, sunt foarte uh, recunoscător domnului Zderhovski pentru datele pe care vi le-a furnizat deși intervenția sa generală a fost un pic mai negativă, dar, da, concretă, sigur, dar uh, aceste date pe care vi le-a furnizat uh, arată foarte clar că chiar și cu pragul de 10 milioane uh, vor fi o serie de cazuri și vorbim numai de cazuri de fraudă cu TVA, dar mai sunt și multe alte cauze de, cauze de fraudă PIF, deci multe care vor fi investigate de uh, de procuror european vor fi enorme în cele din urmă. În ce privește experții, desigur, poate la nivel național nu există experți la fel de buni în toate statele membre, dar ăsta e motivul pentru care creăm EPP-ul, pentru că EPP-ul... Bun, cei mai mulți membri ai staffului vor veni de la OLAF, care au experiență uriașă în acest tip de investigații deci asta e una dintre ideile acestui birou al Procurorului European, să existe eficiență, experiență, competența Uniunii Europene în uh, ce privește delicte care sunt dificil, foarte dificil de investigat la nivel național și din cauza elementelor de transfrontaliere, pentru că de obicei investigația se oprește la frontieră în multe cazuri, în timp ce pe, pe, procurorul european ar avea posibilități mult mai bune de a investiga transfrontalier cu zona judiciară unică pe care o creăm uh, pentru el. Deci trebuie să ținem cont și de asta. În ce privește mm, întrebarea cine va investiga la nivel național, din câte cunosc eu legislația cehă, există și acolo principiul legalității, deci uh, va trebui investigat oricum dacă e sub 10 milioane de euro, sub acest prag. Deci cred că se aplică multor alte state membre. În ce privește relația cu statele membre non-participante, sigur că e o întrebare foarte importantă care a fost discutată. Principalul rezultat al acestei discuții este că atât statele participante, cât și cele neparticipate, cât și Comisia sunt obligate de articolul 4 al tratatului, principiul cooperării sincere și va trebui să cooperăm, pentru că nu putem să ne permitem să avem o cooperare mai rea cu procurorul uh, european decât avem acum cu procurori din alte țări membre. Așadar, cu siguranță, principiul, principiul uh, cooperării sincere ne leagă pe toți și sunt sigur că Curtea Europeană de Justiție va explica acest lucru foarte simplu, clar dacă cineva va evita să coopereze și asta cred că nu va fi o problemă până la urmă. Mulțumesc, spune președintele. Cred că deja nu mai avem timp, deși încă eh, copreședintele meu pentru următoarea sesiune n-a a ajuns încă. Comisia dorește să adauge ceva foarte pe scurt, vă rog. Domnule președinte, ca un exemplu de cooperare sinceră, foarte pe scurt. Cred că președinția a răspuns la toate întrebările într-un, într-un mod cuprinzător. Vreau să adaug un lucru. Avem nevoie de susținerea noastră față de parlamentele naționale. Acest lucru a fost exprimat și de doamna Julie. Cred că este imposibil să desubliniem suficient cât de important este să-i contactați pe colegii noastre din Parlamentele Naționale. Pentru că acolo se joacă miza. E foarte important să luați legătura cu Parlamentele Naționale și să subliniați ideea de a susține, nevoia de a susține acest oficial procurorul european în Parlamentele Naționale dacă sunt audieri. Președintele, dacă îmi permiteți, o să mă refer la acest ultim uh, subiect. Mă bucur că v-am invitat, aș fi putut uh, prevedea că spuneți asta. Mai întâi vreau să mulțumesc membrilor pentru calitatea contribuțiilor lor la acest subiect. Noi întotdeauna am susținut Parlamentul, uh, am susținut uh, Procurorul European, dar nu într-un mod uh, necritic. Vrem un text cât mai bun, un, un text legislativ cât mai bun și să avem cât mai multe state participante. Dar asta nu se va întâmpla prin magie Uh, trebuie să facem un pic de lobby aici, trebuie să ne luptăm pentru această propunere. Este clar că nu e propunerea, nu e chiar cum am fi vrut noi să fie și că avem niște probleme față de ea. Deci să nu fim uh, uh timizi, uh, să înțelegem care e situația. Președinția a fost foarte deschisă la ce ați spus. Deci haideți să vedem textul și cum reacționăm față de el dar nu cred că membrii ar fi putut să exprime mai clar uh, care sunt uh, problemele și inadecvările și care e situația statelor membre, pentru că știm care sunt statele membre care au dificultăți față de acest uh, subiect și mă bucur că am avut o discuție foarte onestă în legătură cu ce se întâmplă cu textul legislativ. Haideți să vedem ce mai avem de făcut mai departe și cum vom reacționa la textul revizuit și sunt de acord cu ce a spus Comisia. Trebuie să luptăm pentru această propunere și să vedem uh, care e situația în statele membre. Încă o dată mulțumesc uh, colegilor pentru implicarea în acest în dosar, uh, mai ales raportorilor și să rămânem concentrați pe acest dosar și să sperăm că va ieși bine. Acum, dragi colegi, trecem la audierea comună cu Comisia FEM. O să așteptăm ca să vină copreședintele de la Comisia FEM. O să ajungă imediat. Așadar, vă rog să nu plecați, rămâneți.